Bună ziua, reluăm reuniunile comisiei noastre. Bine ați venit la reuniunea Comisiei de Control Bugetar. Aveți în fața dumneavoastră propunerea de ordine de zi. Nu cred că au fost făcute sugestii de modificare ale acesteia. Regimul livistic îl regăsiți în Cont News și aș dori să vă atrag atenția că Reuniunea de pe 4 aprilie a fost amânată pe data de 7 aprilie de la ora 9 la ora 12. Vom avea de un schimb de opinii cu Comisia pentru Bugete și după masă vom discuta despre descărcarea de gestiune pentru Parlamentul European. Putem trece acum la punctul 3 de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune pentru Parlamentul European. Raportor este Marcus Piper, căruia îi dau cuvântul pentru a ne prezenta acest raport. Vă rog. Vă mulțumesc, domnul președinte. Pentru mine a fost o experiență deosebită, deosebită ca înainte de a prezenta raportul, să primă scrisori care se declarau a nu fi de acord cu conținutul raportului meu, o să încerc să clarific anumite puncte din raportul meu. În primul rând, este vorba de uh, raportul anual pentru Parlamentul European. Uh, mijloacele bugetare au crescut cu 0,3%, aproximativ trei uh, pătrimi din buget se concentrează pe uh, patru capitole, eurodeputați, uh, funcționari, clădiri și cheltuială administrativă, cam atât. Aș dori să mulțumesc și raportului Curții, Euro- Curții Europene de Conturi. Rata de, er- de eroare nu este una semnificativă, ridicându-se la 0,5% Um, poate șantionul uh, referitor la plăți ar trebui să fie extins pentru a dispune de informații și mai uh, fiabile, pentru că nu pot închipui că toate lucrurile s-au desfășurat atât de în ordine. În ceea ce privește raportul anual al auditorului intern, și aici um, trebuie să luăm notă de multe aspecte pozitive. Mi s-a părut foarte uh, interesantă recomandarea că ar trebui să lucrăm uh, mai mult cu parteneri, mai ales cu parteneri externi, care au uh, capacitatea de a însoți structurile complexe, cum sunt cele ale unei instituții ca Parlamentul uh, European. Mi se pare o indicație foarte importantă să nu încercăm să primim întotdeauna mai multe consiliere externe. Apoi, măsurile, măsurile pentru a răspunde recomandărilor pe anul 2013, economisirile cerute au fost implementate în mare și aș dori să insist asupra unui punct. Este vorba de problema restaurației. Între timp, am aflat că prețurile sunt structurate în mod Uh, negativ, uh, având un impact negativ mai ales asupra vizitatorilor, uh, stagiarilor, asistenților și așa mai departe, pentru că am ajuns la același nivel cu prețurile din Plas Luxemburg. Noi, eu cred că ar trebui să ne apropiem mai mult de ceea ce există în alte instituții parlamentare, să ajungem la un mix între uh, Um, licitații publice și uh, o anumită măsură de subvenții. Mie mi se pare că am mers prea departe cu uh, economisirile. În ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru anul 2015, pot continua pe aceleași, uh, pe aceleași linii. În urma măsurilor de economisire, linia bugetară prin care se finanțează apa pe care o avem la dispoziție în sălile de reuniune Uh, se va termina și nu cred că avem mult de câștigat dacă ne înrăutățim atât de mult atmosfera de lucru. Deci cred că ar trebui să reflectăm din nou asupra acestui punct. Apoi, descăl- descărcarea de gestiune generală pentru anul 2014. Așteptăm mai multe studii interne și valori din partea Serviciului Intern de Cercetare Științifică a Parlamentului European, EPRS. Um, am investit mai multe fonduri în acest serviciu, ceea ce va face probabil să fie nevoie să investim mai, puțin, mai puține fonduri pentru studii externe. În ceea ce privește birourile externe parlamentare, eu mă întreb cum este posibil ca administrația să Um, dea o responsabilitate cât mai mare eurodeputaților uh, în parte, eu nu cred că sunt capabil să iau o decizie dacă, uh, dacă hârtile prezentate de un stagiar uh, referitoare la asigurarea sa de sănătate sunt legale sau nu. Mi se pare că am mers prea departe și din acest punct de vedere Uh, tot mai multe responsabilități au fost declinate de către administrație și au fost transmise eurodeputaților și cred că și din acest punct de vedere ar trebui să intervenim mai mult. Rămânând în, la tema descărcării generale, um, ceea ce privește cheltuielile uh, efectuate pe, în, uh, pe parcursul campaniei electorale a președintelui, uh, Mie mi se pare că a fost foarte dificil să separăm activitățile politice ale președintelui Parlamentului de activitățile uh, legate de calitatea sa de candidat de vârf pentru social-democrați. Informațiile care ne, datele, datele de care uh, dispunem ne arată că uh, structura calendarului a fost aliniată calendarului social-democraților, uh, uh, campanie electorală a acestui partid politic și cred că aceste puncte trebuie să fie criticate și trebuie să se regăsească în uh, raportul final. Și din punctul de vedere al cheltuielor de călătorie ne-am dori precizări suplimentare. Am ajuns și la tema grupurilor de vizitatori. În legătură și aici plățile în uh, numerar reprezintă un mare risc pentru toi, toți cei care se ocupă de aceste plăți. Putem să recurgem la alte metode, la noi metode de plată. Uh, acestea ar trebui să fie introduse cât mai rapid, pentru că um, nu este nu putem să impunem acest risc uh, colaboratorilor noștri. Nu cred că trebuie să recurgem, să eliminăm cu totul plățile numerar, însă acestea ar trebui să fie reduse cât mai mult, cât mai repede posibil. În ceea ce privește transparența, um, registrul transparenței, salutăm faptul că există o formă modificată a acestui registru, însă considerăm că este posibil să ajungem la un grad și mai mare de transparență um, care, care sunt euro, eurodeputații care au fost implicați în asociații profesionale um, anterior. Uh, putem negocia, desigur, uh, care sunt uh, informațiile care trebuie să fie publicate și așa mai departe, cred că există o greșeală de traducere în rubrica unde Uh, discutăm despre care sunt uh, organizațiile care au dreptul să organizeze evenimente în Parlamentul European. Eu nu scrisesem, nu mă limitasem la doar anumite domenii, ci spuneam că dincolo de activitățile de lobby din Parlamentul European, ar fi important ca și să avem și o listă a ONG-urilor, asociațiilor care desfășoară, organizează evenimente în uh, Parlamentul European, tocmai pentru a respecta principiul uh, proporționalității. Deci nu doresc să insist doar asupra ONG-urilor, ci este vorba de o prezentare, de o clarificare de natură generală și în uh, varianta în engleză lucrurile sunt corecte. În ceea ce privește Direcția Generală pentru Cercetări Științifice, Mie mi se pare că este nevoie ca serviciile acestei direcții generale să fie mai bine cunoscute. Um, ar trebui să spunem tuturor eurodeputaților că dispunem de acest serviciu care poate redacta analize de impact, uh, poate redacta studii referitoare la implementarea unor acte legislative și ar fi foarte bine dacă am, dacă am folosit toate aceste servicii Um, care reprezintă o contrapondere față de informațiile pe care ne, ni le uh, furnizează Comisia Europeană. Acest lucru înseamnă în același, uh, că trebuie să fim foarte atenți la calitatea angajaților acestui serviciu și asupra influențelor ideologice care se manifestă tocmai pentru a ne asigura că acest nou serviciu de cercetare științifică este cât mai neutru. Trecând acum la Direcția Generală pentru Comunicare, Um, cred că pe toți eurodeputații îi deranjează dezbaterea referitoare la ierarhizarea uh, eurodeputaților și că, doar, că activitatea eurodeputaților ar fi motivată doar în temeiul cifrelor și astfel uh, creăm un uh, monstru birocratic și din acest punct de vedere aș cere uh, administrației parlamentare să reflecte asupra criteriilor care pot reflecta cât mai bine activitatea unui eurodeputat, eurodeputat astfel încât să nu ne mai limităm doar la listarea numărului de intervenții și așa mai departe. În ceea ce privește Casa Istoriei, ne îngrijorează întârzierile legate de, uh, legate de construcția uh, acestei instituții, apoi uh, centrele de vizitatori pentru Parlamentul European. Nu înțeleg de ce bugetul a crescut cu 25% în condițiile în care vizitatorii au, numărul vizitatorilor a crescut cu doar 1%. Premiul Lux a ajuns la un maxim al costurilor am cerut o, un studiu care să, ne, care să evalueze costurile deja cu ocazia procedurii de descărcare bugetară pentru anul 2013 și ne dorim ca această evaluare a costurilor să fie definitivată până la jumătatea lunii, ai, lunii mai 2016. În ceea ce privește Direcția Generală pentru Personal, um, ponderea femeilor este în continuare prea redusă și în rest uh, se respectă graficul reducerilor de, uh, de personal. Direcția Generală Infrastructură și Logistică um, este um, eu cred că în acest domeniu. Administrația face progrese foarte, foarte bune. În uh, Luxemburg uh, și abordarea urmată ține, cost, uh, ține cont de costurile care apar, însă ca o perspectivă de viitor, nu doar conferința președinților ar trebui să aibă un cuvânt de spus, și cred că și restul eurodeputaților ar trebui să-și spună uh, cuvântul. Ajung la Direcția Generală pentru Interpretare. Aici noi considerăm că serviciul de interpretare ar trebui să fie modernizat, trebuie să fie modernizat. Se poartă discuții în acest uh, sens și sunt sigur să, că se vor găsi și uh, soluții de compromis. În fine, Direcția Generală Finanțe. Aici cred că am uh, stârnit un uh, cuib de viespi pentru că am tras la răspundere Comitetul pentru pierderile apărute. Um, cred că trebuie să definim problema mult mai bine, că vine vorba de responsabilități, mai ales când vine vorba de uh, fondul privat de pensii, despre care trebuie să discut mai în detaliu cu raportorii din umbră, însă și sunt sigur că Uh, vom cristaliza responsabilitățile care le vin uh, din punctul de vedere al gestionării acestui uh, fond de pensii. Apoi trec la Direcția Generală pentru Inovare și Suport Tehnologic. A avut loc o evaluare a folosirii recurgerii la normele ISO. Ne îngrijorează nivelul uh, relativ uh, redus al măsurilor de securitate din punctul de vedere al normelor uh, ISO și cred că din acest punct de vedere avem nevoie de teste de rezistență a securității sistemelor IT care să fie mai uh, organizate, uh, mai regulate. În ceea ce privește Direcția Generală pentru Securitate și Siguranță, uh, Uh, nivelul diferit al uh, securității între Bruxelles și Strasburg a fost discutat uh, în mod repetat. Am discutat despre cele două sedii, discuții care nu pot fi purtate în public, ci trebuie continuate în spatele ușilor închise. Cam atât despre raportul meu. Pentru mine este important ca atunci când vine vorba de punctele principale să reușim să coagulăm majorități largi. Eu, în calitate de raportor, voi încerca să ajung la aceste majorități uh, largi și uh, voi discuta toate amendamentele depuse și mă aștept cu nerăbdare uh, colaborarea viitoare. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Descărcarea de gestiune a Parlamentului European se bucură întotdeauna de o atenție deosebită. Uh, dau acum cuvântul domnului Liberaschi, vă rog. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. będzie na samym początku. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă spun în primul rând că am uh, conucrat foarte bine cu domnul Pipar, cu care m-am întâlnit de mai multe ori și aceste întâlniri de fiecare dată s-au dovedit a fi rodnice și cred că Amândoi ne dorim să ajungem la o bună descărcare de gestiune pentru Parlamentul European și vă mulțumesc, domnule Piper, pentru această bună colaborare. În primul rând, aș dori să vă comunic câteva remarci uh, generale. În legătură cu rata de eroare, situația mie mi se pare fi una pozitivă. În anii uh, anteriori, cota de eroare fusese la 1%, acum a ajuns la 0,5%. Este o îmbunătățire a acestei rate de eroare cu 50% și uh, trebuie să o considerăm a fi una pozitivă. La pagina 5, uh, pe pagina 5, la punctul 2, aș propune o, o formulare diferită să spunem some scope of improvement în loc de permanent scope of uh, improvement. Pentru că nu putem influența atât de mult această uh, rată de eroare și astfel creăm o atmosferă mai pozitivă în ceea ce privește această cotă de rată de eroare. Vom avea și câteva propuneri de, de modificare la, punctul, la punctele referitoare la serviciile de restaurație. De curând au fost uh, aduse modificări în acest domeniu și se, se precizează aici că ar trebui să sugerăm uh, companiilor care oferă aceste servicii uh, despre cum trebuie să-și angajeze, care vor fi relațiile contractuale cu, cu angajații Uh, care lucrează și în uh, Strasburg. Și apoi să dă o preferință uh, întreprinderilor de mici dimensiuni. Mie mi se pare că discriminăm societățile comerciale de mari dimensiuni. La punctele 23, 24 și 26, apoi este vorba de modalitățile de alegere a președintelui Parlamentului European. Mie mi se pare că trebuie să discutăm mai mult uh, această temă. La punctul 23 se spune că este foarte greu să se facă o deosebire între, între activitățile președintelui Parlamentului European și activitățile acestuia ca uh, în candidat, candidat uh, de vârf. Dacă aceste diferențe sunt atât de greu de făcut, poate trebuie să le acceptăm, pentru că nu întotdeauna se poate uh, deosebi între cele două activități. Președintele Parlamentului European trebuie să se achite de responsabilitățile care îi revin și mie, mie nu mi se pare că a abuzat de această poziție. La punctul 25 Uh, eu aș propune să renunțăm în totalitate la a doua parte a aceste, din această teză, unde se cer, se cer informații uh, uh, suplimentare în această privință. Dumneavoastră, domnule Piper, ați, a, ați afirmat că întrebările din chestionar sunt suficiente. Deci nu cred că avem nevoie de informații suplimentare. La punctul 25 este vorba de alte domenii de activitate ale președintelui. și uh, chestorii Parlamentului European dispun de informații informațiile referitoare la costurile uh, de călătorie ale uh, domnului Schulz, costuri care sunt ridicol de mici. Uh, am participat la această reuniune a chestorilor și vă asigur că nu este o problemă atât de importantă. La punctul 29, cheltuielile Uh, generale de care, despre care se discută atât de mult. Este o temă pe care am uh, abordat-o și în rapoartele anterioare. Am cerut întotdeauna o transparență suplimentară, însă pentru acest lucru nu este nevoie să angajăm uh, persoane în plus. Și domnul Piper are dreptate în momentul în care cere crearea maxim 75 de noi posturi și cred că am putea prelua pur și simplu formularea din raportul anterior. Pentru că acest lucru ar permite să precizăm că nu este vorba de, nu este nevoie de crearea de noi posturi. Trec acum la tema grupurilor de vizitatori. Situația este mai bună pentru că finanțarea acestor vizite s-a îmbunătățit în trecut uh, aveam 20% viramente bancare, acum am ajuns la 24%, ceea ce reprezintă o tendință pozitivă. Biroul Parlamentului European a discutat în luna ianuarie despre cum poate fi simplificată uh, situația acestor uh, plăți. S-a discutat o propunere a domnului Valensa, nu s-a luat o decizie finală. Lucrurile poate se vor schimba începând cu luna iulie. Poate ar trebui să spunem doar că uh, suntem mulțumiți de faptul că biroul și secretarul general uh, depun eforturi pentru limitarea plăților în numerar. Am putea spune în plus că aceste plăți în uh, numerar uh, aduc cu sine anumite riscuri. Trec acum la o altă temă, registrul transparenței, punctul 34. Uh, noi, în calitate de europarlamentari, uh, depunem atât de multe declarații și mă întreb dacă aceste declarații ar trebui să fie corectate sau ar trebui să redactăm noi, noi declarații. Pentru că este vorba de poveri suplimentare pentru uh, eurodeputați care au preluat uh, responsabilități care revin administrației. Și este o problemă, într-adevăr, și, sincer vorbind, eurodeputații nu sunt deloc mulțumiți de faptul că trebuie să se ocupe de tot mai multe proceduri administrative. um, eurodeputații sunt bănuiți de către administrație că ar uh, deturna bani, ceea ce nu dă o imagine foarte bună pentru Parlamentul European și cred că ar trebui să uh, eliminăm uh, acest sentiment negativ. Mai departe, cred că domnul Piper a analizat uh, foarte pertinent fiecare direcție generală în parte, inclusiv uh, serviciul uh, științific al Parlamentului European. Eu aș dori să înțeleg care a fost situația de până acum, cum funcționează acest serviciu științific, cât de des se adresează eurodeputații acestui serviciu științific și cât de des folosesc prestațiile oferite de acest serviciu, pentru că mie mi se pare că nu toți eurodeputații Uh, cu, știu că acest serviciu există. Apoi Direcția Generală Comunicare și clasamentul uh, eurodeputaților. Este foarte greu să comparăm rapoartele din uh, din, uh, din Parlamentul European. În uh, comisia noastră, o persoană se poate ocupa de 30 de rapoarte de descărcare de gestiune pentru Uh, agențiile europene. Domnul Piper se ocupă de un singur raport, cel despre descărcarea de gestiune a Parlamentului European și din punct de vedere statistic, colegul care se ocupa de cele 30 de rapoarte uh, arată mult mai bine decât domnul Piper care s-a ocupat de un singur raport. Și este o problemă pe care ar trebui să o corectăm. O altă problemă pe care am discutat-o cu raportorul este cea uh, referitoare la uh, fondurile de pensii private individuale și gestionarea acestor fonduri. Și cred că uh, trebuie să reflectăm asupra acestei teme. Și mă refer la punctul 72 acum. Dacă ne dorim să cerem redactarea unui studiu privind modul de funcționare a acestor fonduri, cred că ar trebui să nu mergem mai departe de primele două rânduri nu trebuie să emitem o judecată de valoare de pe acum, poate, pentru că ar fi important să păstrăm o, să păstrăm o coerență internă de abordare. Este o temă pe care am discutat-o cu uh, raportorul. Cred că nu există nicio îndoială că avem o părere similară din acest punct de vedere. Uh, Um, trecând mai departe la politica de investiții, politica imobiliară, uh, securitatea, toate sunt uh, teme importante și cred că deja în urmă cu doi ani am ajuns la concluzia că siguranța Parlamentului European este pentru noi toți uh, o prioritate. Mm, niciunul dintre noi nu își dorește să se ajungă la un atentat în Parlamentul European și administrația își uh, dorește găsirea unor uh, soluții uh, care să funcționeze. Și există câteva riscuri legate de clădirile Parlamentului European și nu trebuie să pierdem din vedere că orice sistem este atât de sigur cât, uh, cât de sigură este cea mai slabă verigă a sa. În legătură cu politica uh, imobiliară, avem dreptul de a cere informații uh, legate de costurile de, de construcții, însă nu nu trebuie să uităm că peste 15-20 de ani vom putea să economisim foarte multe fonduri, bani pe care nu-i vom mai plăti pe chirii. Și mie mi se pare că este un, un obiectiv pe care ar trebui să-l atingem, să nu mai trebuiască să închiriem atât de multe birouri. Și în încheiere aș dori să mulțumesc raportorului Vă mulțumesc. Uh, aș dori să mulțumesc și dumneavoastră, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Savama, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie foarte pe scurt să vă mulțumesc, să-i mulțumesc raportorului. Uh, și eu sunt uh, destul de satisfăcut aveți o atitudine destul de echilibrată. În general, în numele meu propriu, prefer în ceea ce privește descărcarea Parlamentului, prefer o abordare mai drastică decât una indulgentă, pentru că noi suntem uh, sub lupa opiniei publice și vom fi în uh, uh, calea de atac a oricăruia dacă se găsesc uh, nereguli. Vom putea fi atacați de oricine, așadar trebuie să fim foarte, foarte exigenți cu noi înșine. Am doar trei observații scurte în ceea ce privește fondul. Ajung direct la aliniatele 23 și mai departe, până la 27. Pentru că știu că este o problemă ușor sensibilă. Eu cred că, indiferent cine este președintele Parlamentului și indiferent cine este raportorul, indiferent de grupul său politic, trebuie să fim extrem de precauți în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în primele luni ale anului 2014. Și, mai exact, mă refer la următorul lucru. Dacă apare orice fel de dubiu, indiferent despre cine este vorba, eu mm, poate peste câțiva ani vom avea un alt președinte dar dacă vor persista orice fel de chestiuni, mi se pare foarte natural, dar este datoria noastră să punem aceste întrebări și să obținem răspunsurile necesare. De exemplu, la 24, după cum a Uh, sugerat domnul Liberațchi, poate să ștergem a doua jumătate, însă dacă în răspunsuri există ceva, trebuie să ne asigurăm că obținem tot ceea ce uh, toate informațiile necesare. La fel ca și la 26 se spune în proiect, în a doua parte, că uh, solicităm informații concrete în legătură cu reuniunile care nu au fost listate la răspunsurile la întrebarea 15 a chestionarului. Așadar să completăm răspunsurile la întrebarea 15 și terminăm. Gata, toată lumea poate să fie liniștită. În al doilea rând, plățile în numerar foarte pe scurt, mi se pare incredibil că în 2014 sau chiar în 2016 acordăm aceste plăți în numerare. Incredibil, trebuie să le eliminăm foarte clar. Numărul 3, traducerea. Cred că trebuie, se poate face ceva aici pentru a crește productivitatea individuală în medie, dar cred că acest lucru trebuie să fie făcut foarte precaut prin organizarea muncii, pentru că traducerea și traducătorii sunt ei sunt în centrul acestui parlament și fără ei ă, creierul nu poate să funcționeze și acest lucru trebuie să fie tratat foarte cu precauție. Colegul Köszönöm a szót, elnök asszony. <clears throat> Én is szeretném megköszönni Piper kollégának. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș uh, mulțumi domnului Piper pentru munca sa. În general, avem uh, un raport foarte lăudabil. Mă alătur observațiilor făcute în legătură cu funcționarea Parlamentului și administrația regulamentele și gestiunea grupurilor de vizitatori. Și mie mi se pare foarte important uh, ceea ce s-a spus în legătură cu serviciul de cercetare parlamentară. Trebuie să folosim aceste servicii și să comunicăm uh, existența acestor servicii. Însă am câteva remarci suplimentare. Le-am discutat uh, aceste teme de mai, de mai multe rânduri le-am, le-am întrebat, le-am întrebat și pe secretarul general, deci poate cunoașteți aceste lucruri. Prima mea observație este, vizează re, regulamentele interne în ceea ce privește avertizorii de integritate. După câteva încercare am reușit adoptarea unui nou regulament pe care îl salut și salut faptul că în regulile generale cu, priv- regulile generale cu privire la avertizorii de integritate sunt mult mai clare și sunt chiar aplicabile. Însă persistă anumite părți insuficiente clare. De exemplu, în cazul asistenților parlamentari acreditați, aceștia nu sunt uh, protejați. Asistenții sunt total expuși riscului și nu sunt acoperiți în ceea ce privește acest în ceea ce privește orice activitate de avertizare. Un al doilea aspect reprezintă rambursarea costurilor pentru eurodeputați. Am discutat deja acest lucru și problema asistenților locali, că există o diferență foarte mare între numărul de asistenți locali angajați și există dubii uneori care nu sunt explicate de uh, cantitatea de muncă. Uh, acest regulament introduce cerințe mai stringente, însă nu uh, rezolvă toate problemele. Trebuie să mergem chiar mai departe în ceea ce privește rambursările generale, punctul, punctele 29 și 30 în alocația pentru cheltuieli generale. Nu cred că mergem în direcția bună dacă spunem că ar trebui să existe o verificare punct cu punct uh, a cheltuielilor din partea Parlamentului, lucru care ar crea o mare povară administrativă. Trebuie să fiu de acord că trebuie să răspundem în fața cetățenilor și că cetățenii ar trebui să vadă cum utilizăm fondurile publice. Nu avem nevoie de angajați suplimentari în Parlament, ci trebuie doar să publicăm pur și simplu aceste tranzacții, pentru ca acestea să fie accesibile cetățenilor. Acest lucru ar îmbunătăți încrederea în Parlament și în eurodeputați pentru public încă două observații, una în legătură cu protecția mediului. Nu știu dacă um, acoperirea emisiilor de dioxid de carbon ale Parlamentului, acest offsetting a, a avut loc și cum ar trebui să contribuie eurodeputații. Poate ar trebui să ținem cont și de grupurile de vizitatori în calcularea sumelor finale. Și ultima observație în legătură cu egalitatea de gen. Am dezbătut de mai multe ori acest lucru cu secretarul general. Continuăm să considerăm că în pozițiile de top din Parlament, femeile sunt semnificativ subreprezentate. Este vorba de decizii importante, însă trebuie să facem mai mult, pentru că 50% din funcționarii Parlamentului sunt femei, însă sunt reprezentate în mod mult mai puțin în pozițiile de top. Da, într-adevăr, avem prea puține femei. Mulțumim raportorului pentru includerea acestui aliniat. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da. Cred că acest raport conține multe aspecte pozitive și sunt de acord cu uh, opinia exprimată de grupul meu. Mă bucură faptul că examinați activitățile de, co- de comunicare ale Parlamentului European, este un lucru crucial și avem o discuție în legătură cu eficiența strategiei de comunicare. Nu uh, am prea primit însă informații detaliate în acest sens. Poate am putea economisi uh, fonduri și am putea îmbunătăți comunicarea pentru a uh, acționa în beneficiul cetățenilor. S-au investit foarte multe eforturi în îmbunătățirea site-ului internet al Parlamentului, însă site-ul este foarte complex și chiar dacă ești eurodeputat, uh, durează foarte mult până găsești ceva pe acest site. Nu mi se pare util acest lucru. Este și mai rău pentru cei care nu sunt uh, eurodeputați. Acest site ar trebui să fie ușor de utilizat să ai o funcție de căutare care să dea rezultate fiabile și nu uh, avem așa ceva în acest moment. Eu am recomandat să se înceteze acordarea premiului Lux pentru uh, filme europene, însă această recomandare nu a fost implementată. Acest premiu este interesant pentru noi și pentru câțiva oameni, dar nu pentru uh, public în general. Parlamentariumul este un proiect de succes. Uh, primește evaluări pozitive și mi se pare ciudat de ce avem uh, o creștere a numărului de vizitatori de doar 1% când am crescut finanțarea pentru parlamentarium cu mai mult. În ceea ce privește povara administrativă, cred că raportul ar trebui să menționeze că trebuie să încercăm în mod constant să reducem poverile administrative. Există aici și o protecție pentru că vrem să fim transparenți în contactele noastre cu lobbyiștii și cu lumea externă, însă într-un mod cât mai eficient. Cred că se poate face ceva în acest domeniu la Parlament. Avem extrem de multe formulare și uh, mulți asistenți care se ocupă cu aceste um, sarcini administrative, când mă uit la uh, povara administrativă și la discuția pe care am purtat-o în legătură cu responsabilitățile, în legătură cu finanțarea, Noi nu am avut solicitări suplimentare. Vrem să avem o Uh, inspecție prin mostre a cheltuielilor noastre și nu o examinare în detaliu a acestor cheltuieli. Dacă vom comanda un audit extern uh, pentru a examina aceste cheltuieli, um, și acest lucru are costuri Eh, în ceea ce privește cafeaua și apa la ședințe, mi îmi place cafeaua, mi-aș dori să primim din nou cafea, însă nu mi se pare inteligent să introducem acest lucru într-o rezoluție pentru plen. Haideți să încercăm să vedem dacă putem să facem acest lucru la nivel intern. În ceea ce privește interpreții, am eh, auzit opinii diferite din partea interpreților în legătură cu numărul de ore pe săptămână. Acest număr nu este bine calculat. În general, v-aș sugera să găsim o soluție cu care interpreții înșiși să fie de acord pentru a nu uh, crea uh, probleme și nemulțumiri în acest domeniu. Există foarte multe observații în acest sens în raportul Parlamentului și căutăm revizuirea acestor uh, proceduri. Avem aceeași situație la LIBE. Avem un raport în legătură cu accesul la documente. Însă în ceea ce privește documentele Parlamentului, eu aș sugera ca amendamentele legate de acest uh, exercițiu să Uh, trebuie să știm despre ce este vorba înainte de a depune amendamentele. Și, în ultimul rând, observație în legătură cu securitatea. Securitatea mi se pare un aspect foarte important, însă dacă uh, introducem și mai multă securitate, atunci ne distanțăm și mai mult de societate. Nu vrem acest lucru. Așadar, trebuie să fim foarte precauți, nu? Știu dacă aș dori să mergem foarte departe în ceea ce privește securitatea, deținem uh, o funcție publică, ceea ce înseamnă anumite riscuri și mi s-ar părea păcat să fim complet izolați de publicul uh, de rând. Însă Într-adevăr, trebuie să intensificăm măsurile de securitate comparativ cu trecutul. Vă mulțumesc, doamna Iara Sender. Mulțumesc uh, foarte mult, doamna președinte. În primul rând, uh, aș dori să mulțumesc raportorului domnului Piper pentru că ne-a transmis propunerea de raport pentru a vedea în ce sens vă merg Ehm, sugestiile sale. Mi se pare ușor surprinzător că aliniatele de la 22 până la 26, de la 23 până la 26, aici solicită informații suplimentare. Eu aș spune că domnul Piper de ce nu ați solicitat aceste informații în întrebările suplimentare pe care le avem. Eu am avut întrebări suplimentare pentru secretarul general, le-am, le-am pus. Nu știu dacă domnul Piper nu le-a pus aceste întrebări sau dacă sunt puse acolo din acel alt motiv, însă mi-aș dori ca aceste întrebări să fie să primească un răspuns. Pentru că dacă a pus o serie de întrebări, a primit o serie de răspunsuri, și văd că există o listă de vizite de misiuni internaționale și în Spania și în Luxemburg. Sunt foarte multe uh, vizite ale responsabililor liberale, ai PPE-ului, ai unora care au vizitat o serie de, se, de state unde au câștigat socialdemocrații, dar s-au vizitat și uh, state ale colegilor lor de la PPE și de la grupul liberal, deci nu văd foarte clar unde vede domnul Piper acest, această conspirație sau nu știu ce vede el. Mi-aș dori să mi explice mai bine pentru că dacă există anumite, acum, anumite întrebări și dacă am primit între, răspunsuri la aceste întrebări, fie domnul Piper nu a pus aceste întrebări și nu a primit răspunsul sau nu a pus aceste întrebări și atunci uh, eu aș dori să se clarifice acest lucru. La punctul 27, unde reamintește o rezoluție din 2012, ne amintește că în rezoluția respectivă s-a utilizat din partea pp ului și din partea domnului Piper a, a fost utilizată această rezoluție pentru a, a, a ataca unul dintre președinți. Eu aș dori să mm, explice ce vrea să spună cu acest lucru, dacă vrea să-l atace pe domnul Schulz, să ne explice de ce pentru că dacă menționează o reuniune, uh, unde domnul Schulz a vizitat anumite partide sau anumite state, pentru că eu cred că domnul Schulz a vizitat mai degrabă alte partide decât uh, propriul său partid. Eu aș dori ca domnul Piper să își pună întrebările, să obțină răspunsurile și în ceea ce privește uh, această rezoluție în legătură cu atacul financiar, cu anul financiar 2012, acea rezoluție conținea un uh, atac uh, foarte clar în plină campanie electorală și a fost o dezbatere foarte penibilă. Uh, l-aș ruga așadar pe domnul Piper să dea dovadă de respect. Un alt lucru care mă îngrijorează în ceea ce privește uh, serviciul de cercetare parlamentară, vorbește despre prejudecăți uh, ideologice. Aș dori să ni se explice la ce face referire. Este vorba de uh, viziunea liberală sau social-democrată sau despre ce este vorba acolo. După aceea, în ceea ce privește acest sector pe care creează secretarul general de cercetare, mă îngrijorează că în loc să se susțină activitatea comisiilor, care este um, atribuția principală a Parlamentului, se încearcă uh, punerea accentului pe contribuția eurodeputaților individuali. Însă noi suntem uh, reprezentanței partidelor noastre politice și venim în funcție de grupul nostru politic de care aparținem. L-aș întreba atunci pe domnul Piper dacă vrea să uh, susțină partea pentru de comisii sau partea individuală. În ceea ce privește interpretarea, eu cred că a crescut foarte mult partea administrativă și s-a uitat despre consolidarea profesiunii de interpret. Se recunoaște faptul că mm, în același timp perioada de uh, rezervă, nu, dacă nu se consideră timp lucrat, atunci ar trebui să li se recunoască timpul de pregătire pentru aceste reuniuni. Și de asemenea, Uh, birourile parlamentare naționale care se regăsesc în uh, uh, Parlamentul European primesc un birou gratis sau trebuie să plătească o chirie. Noi când avem birouri în Parlamentele Naționale le primim gratis sau plătim o chirie. Aș dori să se elucideze acest lucru. De asemenea, aș dori să ne explice raportorul ce se întâmplă cu procedura contradictorie pe care am menționat-o recent în da, discuția noastră anterioară. M-am plasat și pe mine pe lista vorbitorilor, spune președinta. Also es hat ja auch, ähm, weil die Frau Kollegin Ayala Sender Iată, doamna Ayala Sender äh, a fost foarte șocată de lucrurile scrise în raport pe tema președintelui Parlamentului European. Am avut un raport votat în plen pe tema aceasta în contextul descărcării de gestiune. De gestiune Parlamentul a cerut mai multă transparență pe vremea aceea. Acesta a fost rezultatul votului. Prin urmare, solicitările din acest raport mi se par legitime. Există câteva puncte la care niște amendamente n-ar strica. Uh, spre exemplu, avem uh, noul statut al funcționarilor în 2013, acum se lucrează mai mult. Și în contextul acesta aș vrea să facem corelația, corelarea necesară între noul timp de lucru și scăderea cu 5% a personalului. După aceea, problematica partidelor politice, într-adevăr, a mai trebui să fie pusă pe ordinea de zi. Există în continuare neclarități în ceea ce privește indemnizațiile oferite partidelor uh, politice. După aceea trebuie să avem uh, clarificăm clarificări uh, și în ceea ce privește salariile plătite funcționarilor permanenți de la Strasburg și mai există și problema pensiului, fondului de pensii. Ei bine, la fondul de pensii avem nevoie de o analiză cât se poate de clară. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu acest uh, fond de pensii, pentru că, conform uh, prognozelor, fondurile din acest fond de pensii vor uh, fi consumate până în anul 2020. Deci trebuie să vedem ce facem. Avem un fond de pensii care stă în pragul colapsului și trebuie să găsim soluții pentru reechilibrarea acestui fond de pensie, astfel încât uh, cei care au cotizat la, la el să nu își piardă cotizațiile. Indiferent că vorbim despre foști membri ai uh, Parlamentului European, uh, actuali membri sau viitori membri ai Parlamentului European. Avem și o hotărâre uh, Uh, pe, pronunțată pe tema aceasta de către Curtea Europeană de Justiție și, prin urmare, trebuie să discutăm despre subiectul acesta, să clarificăm subiectul acesta. Mai mult ca sigur, în următorul, la următoarele discuții cu privire la CFM va trebui uh, neapărat să vedem ce se întâmplă cu toți cei care au contribuit. Știți bine, există situația specială pentru francezi și italieni. Aceștia sunt uh, tratați într-o manieră uh, specială și tocmai din pricina acestor derogări, excepții, pe, în următorul uh, CFM vom avea nevoie de jumătate de uh, miliarde euro în plus. Deci trebuie neapărat să explicăm cât se poate declar, ce am, clar ce am făcut până în momentul de față și ce avem de gând să facem pe viitor pentru a gestiona problema fondului de pensii. Deci, uh, cele scrise în raportul acesta cu privire la fondul de pensii mi se par uh, uh, corecte, dar cred că ar trebui să fie suplimentate prin niște amendamente. Domnul Ștehovski a cerut cuvântul. Ai cuvântul, Tamaș. For the translation, I didn't understood how much uh, we need for what exactly. N-am înțeles, n-am înțeles de ce sumă avem în plus, avem nevoie, de ce sumă în plus avem nevoie pentru italieni și francezi? Doamna președintă, e vorba despre jumătate de miliard de euro. Doamna Alan Sender, aveți cifrele? Da, și dumneavoastră le aveți. Este o dezbatere în curs. O purtăm de vreo 10 ani de zile, dacă nu chiar mai mult. Domnul Ștehovski acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc uh, domnului raportor. Eu îi dau 100 de puncte pentru acel uh, clasament al uh, eurodeputaților. Cu siguranță laudele mele nu vor fi cuantificate, dar eu îi dau 100 de puncte. În primul și în primul rând, trebuie să discutăm despre Strasburg. Trebuie să ne întrebăm dacă, în perioadele în care nu ne întrunim acolo, clădirea de la Strasburg nu ar putea fi folosită de către alte organizații, asociații sau instituții ale Uniunii Europene. Deci, oare clădirea aceasta n-ar putea fi folosită și de către alte organisme? Cred că este un subiect care ar trebui să fie trecut negru pe alb în raport. Sunt absolut uh, convins că domnul uh, raportor va reflecta la acest subiect și de ce nu îl va include în raportul final. În al doilea rând, doamna președintă tocmai a pus în discuție tema, o temă esențială, și anume fondul de pensii. Domnul Sarvam a, a, pus, a menționat subiectul acesta de asemenea. Noi cred eu, trebuie să fim complet transparenți și în acest context uh, fondul de pensii nu poate intra în colaps. Subiectul nu este de actualitate, nu este unul nou, prin urmare trebuie să vedem cum anume putem uh, rezolva problema în următoarea jumătate de ani putem să ne gândim fie la o reformă a sistemului de pensii, fie la o schimbare a contribuțiilor. După aceea, subvențiile pentru vizitatori sau banii pentru vizitatori. Nu înțeleg de ce avem uh, plăți în numerar. Transferurile bancare <laughs> sunt o opțiune, ar fi trebuit să o folosim deja și ar trebui să ne asigurăm că din 2017 încolo, cel târziu, să uh, recurgem doar la transferuri uh, bancare. Astfel am avea într-adevăr mai multă transparență și am putea să monitorizăm de asemenea fluxul de tranzacții. Îi mulțumesc mult domnului Piper pentru toate recomandările de calitate pentru acest uh, efort susținut depus pe tema descărcării de gestiune. Urmează raportorul. Tomaș, îți mulțumesc pentru cele 100 de puncte pe care mi le-ai dat. Cine știe când o să le pot folosi. În orice caz, cu siguranță o să-mi fie de ajutor. Vreau să le mulțumesc și colegilor pentru uh, com- comentariile făcute. Bine, nu voi intra acum în detalii, nu voi răspunde în detaliu la comentariile făcute. Doamna președinte spunea la un moment dat că raportul nu-i chiar așa de rău. Ei, o iau ca pe un compliment și mulțumesc pentru asta. Acum, doamna Ayala Sender A, pune în cârca mea cine știe ce teorii uh, și conspirații. Ei, sunt complet șocat. Dumneavoastră vorbeați de, despre un fel de precampanie de alegeri a președintelui Schulz. N-am înțeles uh, despre ce precampanie ar fi vorba. Poate îmi dați mai multe detalii. Ideea este însă să primim uh, răspunsuri la toate întrebările pe care le-am adresat. Cine știe, poate că vom mai primi informații, informații care nu ne-au parvenit până în momentul de față, dar eu consider că misiunea noastră este aceea de a ne asigura că primim informațiile de care avem nevoie. Bine, aici situația nu este dramatică. Sunt absolut convins că există motivații, există argumente raționale și mai mult cu, ca sigur vom primi aceste informații. Dar pur și simplu noi le cerem. Nu vă, nu vă speriați, nu avem de-a face cu conspirația aici, în niciun caz. După aceea, Uh, auditul extern la fondul uh, de pensii. Asta scrie negru pe alb în raportul acesta și asta scria și în uh, raportul de descărcare de gestiune anterioară. Avem nevoie de un astfel de control extern care să ne spună ce anume trebuie să fie modificat și cum. Am cerut Uh, acest uh, audit extern și cu siguranță sigur, și cu siguranță în viitor, uh, în următoarele săptămâni, luni, vom reuși să obținem toate informațiile de care avem nevoie. Nu trebuie să lăsăm lucrurile să decurcă de la sine în următorii șase ani, pentru că dacă facem așa, cu siguranță ne vom trezi la realitate cel târziu în 2020-2021. Ar fi păcat să așteptăm până atunci. Uh, și, data uh, și la ultima descărcare de gestiune am pus întrebarea, acum am pus-o și mai uh, concret și cu siguranță vom primi răspunsurile de care avem nevoie. Vă mulțumesc mult pentru colaborare, mă bucur pentru, de comentariile noastre și cu siguranță vom continua pe aceeași linie. Mulțumim, am încheiat cu punctul acesta de pe ordinea de zi. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul uh, special al Curții de Conturi, rapor, uh, rapoartele de monitorizare cu privire la rapoartele speciale ale Curții de Conturi. Eu urez bun venit uh, domnului Cardiff, care repre- reprezintă Curtea de Conturi. Eu sunt raportoare, dar mai întâi de toate le ascultăm pe domnul Cardiff în numele Curții de Conturi. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc uh, dumneavoastră și membrilor Comisiei Cont pentru invitația care mi-a fost adresată uh, de a participa la ședința de astăzi. Curtea publică 25 în medie rapoarte speciale anual uh, care conțin 4 până la 6 recomandări, adeseori adresate că Comisiei. Bineînțeles, încercăm să monitorizăm respectivele recomandări, să vedem cum au fost ele puse în aplicare. Din 2012 încoace am uh, prezentat um, monitorizarea într-o manieră consolidată uh, fie am creat un nou raport special, fie am inclus o secțiune specială pentru această temă în raportul nostru anual. În anul acesta uh, analizăm 8 rapoarte, 44 de recomandări făcute între 2009 și 2012. Am stabilit uh, că majoritatea acțiunilor uh, întreprinse pe baza acestor recomandări au fost puse în aplicare în totalitate sau parțial de către Comisia Europeană. S-au creat astfel rapoarte de audit care au fost urmate de o dezbatere în Parlamentul European și iată există un impact al acestei uh, măsuri. Am uh, verificat recomandările făcute sau punerea în aplicare a recomandărilor făcute de către noi în diferite domenii. Agricultură, uh, ajutoare de stat, am uh, constatat că și sistemele de pensii s-au îmbunătățit. În continuare există însă nevoie de mai multe date de încredere primite din partea statelor membre. În raport includem de asemenea o, un un, uh, o monitorizare a, a instrumentului folosit de către Comisia Europeană pentru monitorizarea punerii în aplicare a recomandărilor. Este vorba despre instrumentul IT numit RAD. Ei bine, noi considerăm că trebuie să fie explicate mai bine recomandările și statutul recomandărilor în raportul uh, său anual, în special în ceea ce privește recomandările puse în aplicare doar parțial. De asemenea, Comisia ar trebui să monitorizeze acțiunile întreprinse la nivel de state membre pe baza recomandărilor noastre, dar vom face și noi ceva în domeniul acesta în raportul pe 2015. Am citit cu mare atenție documentul de lucru. Nu avem uh, puncte cu care nu suntem de acord. În documentul de lucru se spune însă că Curtea de Conturi și Comisia ar trebui să ajungă la un consens pe tema recomandărilor. Ei bine, dați-mi voie să vă spun că Curtea de uh, Conturi uh, este independentă, încearcă însă să țină cont de poziția Comisiei Europene, în special în momentul în care există o disensiune față de, de Curtea de Conturi, dar până la urmă uh, decizia finală cu privire la control este luată de către noi. Uh, după aceea, săptămâna aceasta vom face vom da informații statelor membre cu privire sau vom cere din partea statelor membre o completare a unui chestionar cu privire la conștientizarea recomandărilor făcute de, de către ele, a recomandărilor făcute de Curtea de Conturi și acest, rezultatele acestui chestionar vor fi incluse în raportul anual pe anul 2015. Uh, Cam atât din partea mea, vă mulțumesc pentru atenție uh, și vom urma, urmări cu, dezb- cu interes dezbaterea. Vă mulțumim mult, domnule Cardiff, vă mulțumim pentru acest raport. Iată un raport uh, orizontal. M-am, uh, m-am uh, tot întrebat uh, cine anume va, rea- va prezenta poziția Comisiei pe tema aceasta. Vom afla în curând. Dar din perspectiva mea de raportor, dați-mi voie să vă spun uh, următoarele. Când se vorbește despre descărcarea de gestiune cu Comisia Europeană, de fiecare dată Comisia Europeană îți spune că ia în serios tot ceea ce s-a discutat. Da, asta am crezut întotdeauna. Dar iată că în raport văd că în cazul a 11 din 24 de recomandări făcute de către uh, Curtea de Conturi, radul comisiei a dat greș. Deci, iată, mi se pare că rata asta de eroare este mult prea mare. O, este vorba despre erori comise la nivelul Comisiei Europene, dar și la nivelul uh, statelor membre. După aceea, uh, sistemul în, pun, nu folosește niciun fel de date, nu are niciun fel de indicator care să ne arate în ce măsură monitorizarea este eficientă, într-adevăr. Ei, citind lucrurile acestea, mi-am dat seama că iată că am făcut uh, o greșeală la rândul meu. Uh, nu trebuie niciodată să dai uh, crezare celor spuse uh, de către comisie. Deci, e clar că pe viitor trebuie să suflăm și în iaurt. În cazul recomandărilor considerate a fi parțial puse de către Comisie Europeană, deci în cazul a, șase, a celor șase recomandări puse parțial în aplicare de către Comisia Europeană, radul Comisiei Europene susține că uh, punerea în aplicare este completă. Ei, iată, o greșeală, o diferență aici și tocmai de aceea aș vrea să aflu de la Comisia Europeană care este poziția ei pe tema aceasta? Ce s-a întreprins din punct de vedere sistemic pentru îmbunătățirea situației, pentru îmbunătățirea sistemelor? Cum se poate ca 6 din 44 de recomandări ale uh, Curții de Conturi să nu poată fi monitorizate? Tocmai de aceea cred că Comisia ar trebui să ne explice din nou uh, toate concluziile raportului. Curtea de conturi cere o armonizare a categoriilor de evaluare și o îmbunătățire a sistemului. Ei, vreau să întreb Comisia Europeană care sunt planurile ei în acest sens. De asemenea, Curtea de conturi ar trebui să ne spună de ce nu face un uh, raport de monitorizare propriu. Iată, există o mulțime de erori, uh, deficite ale sistemului, prin urmare cred că Curtea de conturi ar trebui să se ocupe ea însăși de uh, monitorizare. Sau poate ar fi prea mult, ar fi o cerință prea mare, o responsabilitate prea mare pentru Curtea de conturi. Și acum, doamna Ayala Sanders. Sí. Eh, muchísimas gracias. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc explicațiilor din partea reprezentantului Curții de Conturi. În mod evident, și eu aș dori să aflu cum funcționează acest proces de monitorizare, dacă există un uh, sistem uh, IT automat pentru că îmi închipui că dacă un uh, sistem, că un sistem informatic poate funcționa doar dacă este um, dacă primește informațiile necesare pentru stabilirea anumitor erori sau nu. Aș, m-ar interesa să aflu dacă ar fi posibil, dacă ar fi posibilă și o monitorizare politică. În plus, Mă adresez doamnei Gresle și aș dori să aflu în legătură cu punctul 4, unde se spune că nu este mulțumită de procedura există, existentă, procedura în contradictoriu, care face parte din uh, procedura de audit uh, normală și apoi discordanța legată de termenele limită stabilită. Această procedură în contradicție trebuia să fie introdusă după o perioadă scurtă de timp, de obicei pe perioada de vară și existau și anumite probleme de logistică, obstacole în fața acestei uh, proceduri. În momentul în care facem trimitere la această procedură, la ce ne referim. Este vorba de partea de audit normală, de examinarea conturilor normală sau la ce anume. Mie mi se pare că este important să nu subminăm această procedură contradictorie în sine. Deci uh, aș dori să înțeleg la ce vă uh, referiți și aș dori să aflu și părerea curții de conturi. Uh, domnul Măgăle, director uh, adjunct de la Direcția Generală pentru Agricultură, cred că ne va oferi răspunsurile potrivite. Mulțumesc, doamna președinte. După cum ați afirmat în intervenția dumneavoastră, Uh, legată de descărcarea de gestiune a Parlamentului European și noi considerăm că acest raport ar fi putut fi și mai rău. În termen general, uh, acest raport uh, conține elemente pozitive și mesajul general, acesta este mesajul general transmis de domnul Cardiff astăzi. 89% din recomandări au fost puse, puse în aplicare în totalitate sau parțial. Mie mi se pare că este o pondere foarte, o parte foarte importantă. În ceea ce privește punctele vis-a-vis -vis de care uh, Comisia Europeană nu este în dezacord cu Curtea de Conturi când vine vorba de modul de punere în aplicare, uh, este un lucru, este o diferență foarte subtilă între o punere în aplicare parțială sau totală, mai ales când vine vorba de implementarea din statele membre. Comisia Europeană a acceptat toate recomandările Curții de Conturi din acest raport special, inclusiv cele care țin de punctul tocmai amintit de dumneavoastră, sistemul RAD cu recomandări, acțiuni și descărcare, și noi considerăm că s-au înregistrat progrese majore în ultimele luni și în ultimii ani la Comisia Europeană. În mod evident, lucrurile pot fi îmbunătățite și mai mult, astfel încât sistemul să reflecte în totalitate și într-un mod um, adecvat situația actuală. Sistemul este relativ uh, complex pentru că toți directorii generali din comisie trebuie să îl alimenteze. Um, există un punct central la Direcția Generală pentru Bugete și există și punctele pe marginea cărora nu, nu s-a căzut de acord între Curtea de Conturi și Comisie vis-a-vis -vis de recomandările enunțate. Uh, aș dori să vă asigur că luăm lucrurile în serios și sper că mă veți crede, luând cuvântul în numele serviciilor Comisiei Europene, Uh, noi considerăm că aceste rapoarte speciale ale Curții Europene de Conturi sunt foarte utile pentru noi, pentru a ne revizui sistemele în vigoare, pentru a ne revizui politicile și măsurile la care recurgem. A fost creat în urmă cu ceva timp un grup de lucru la care participă Comisia Europeană și Curtea de Conturi și considerăm că acest grup de lucru va fi util și pe viitor pentru a permite dialogarea cu Curtea de Conturi pentru a discuta punctele care se află în litigiu și pentru a găsi o soluție rezonabilă. Deci, mi se pare că acest grup de lucru va fi deosebit de util pe viitor și cred că și Curtea de, contur, curtea de Conturi are aceeași părere. Aș dori să mă opresc aici acum. Da, uh, vă stau la dispoziție și uh, pentru alte întrebări ale comisiei, dar am și alți colegi de la uh, dj uri diferite care vă stau la dispoziție pentru aspecte specifice din uh, aceste rapoarte speciale. Mulțumesc! Nu știu, ori dumneavoastră, ori eu am, uh, avem dreptate. Eu am analizat situația. Din cele 44 recomandări, doar 3 nu au mai fost relevante, 3, 3 nu au mai putut fi verificate. Din uh, cele 38 de recomandări rămase, 16 au fost puse în aplicare este un lucru bun. 29 uh, au fost, uh, au fost uh, puse în aplicare în mare, parțial. Dumneavoastră ați ajuns la acest procent de 89%. Eu nu sunt de acord cu calculele pe care le-ați făcut dumneavoastră. Aș dori să știu, din punct de vedere sistemic, cât de bun este acest sistem bazat pe recomandări, acțiuni și descărcare, sistemul RAD. cât de fiabil este acest sistem, cât de fiabile sunt informațiile pe care le generează și uh, poate ne puteți spune câteva lucruri și în legătură cu toate aceste aspecte și vă mulțumesc deci în mod anticipat uh, pentru aceste răspunsuri. Da, vă mulțumesc. Nu doresc să contrazic uh, cele afirmate în raportul Curții Europene de Conturi. Uh, vom uh, analiza îndeaproape această deficiență și vom investi multe eforturi pentru a îmbunătăți fluxul intern de informații între diferitele direcții generale și punctul central care se ocupă de uh, gestionarea sistemului RAD. Este această dihotomie însă între realitatea de la fața locului și uh, realitatea unui sistem de IT Poate sistemul nu este unul uh, perfect, sistemul RAD nu este unul perfect, însă, în general, putem spune că punerea în aplicare a recomandărilor uh, făcute de Curtea de Conturi sunt avansate, indiferent că vă referiți la, la 16 sau 29, 29 uh, implementate în, to- în totalitate sau parțial, este o cifră impresionantă, oricum am interpretat-o și ne demonstrează că Comisia tratează cu toată seriozitatea uh, recomandările enunțate de Curtea de Conturi, în special recomandările cu care este de acord. Mulțumesc, domnul Cardiff, rog. Vă mulțumesc. Nu cred că uh, noi considerăm că această temă nu este uh, tratată cu toată seriozitatea de Comisia Europeană. Uh, Uh, sistemul acesta este un sistem uh, conceput pentru a urmări uh, descărcarea de gestiune și apoi a fost adaptat pentru a putea răspunde și recomandărilor curții europene de conturi. Deci nu a fost conceput de la bun început pentru a urmări cum se răspunde recomandărilor înțate de Curtea, Curtea Europeană de, de, de Conturi. Uh, trebuie să îmbunătățim uh, informațiile care sunt uh, introduse în acest sistem, pentru că doar așa rezultatele vor fi mai bune, vor fi mai fiabile. Documentele care descriu acțiunile întreprinse pentru a răspunde acestor recomandări ar trebui să fie înregistrate mai sistematic în acest sistem, ar trebui să există o aliniere mai bună între uh, Uh, informațiile, criteriile Curții Europene de Conturi și a Comisiei referitoare la gradul de implementare a acestor uh, măsuri, uh, acestor recomandări. Există acest grup de lucru comun, deci um, înțelegem destul de bine care sunt elemente care, elementele care ar trebui să fie îmbunătățite și Comisia Europeană a acceptat toate uh, recomandările noastre, care la un moment dat se vor regăsi și ele în uh, sistemul RAD. Deci, uh, avem speranță în continuare, nu este un audit Uh, care ajunge la concluzia că acest sistem ar trebui să fie înlăturat în totalitate, ci considerăm că este un sistem care poate fi îmbunătățit, uh, având nevoie, desigur, de informații mai bune care ar fi utile uh, pentru Curtea de Conturi, cât și pentru Parlament. Doamna președinte, și de ce nu recurgeți la un propriu sistem de monitorizare a implementării acestor recomandări? Excuse me, I, I missed... Îmi cer scuză, nu, nu, am, nu am înțeles ce ați întrebat. Da, vă întrebasem dinainte de ce Curtea de Conturi nu uh, recurge la propriul sistem de monitorizare. Well, because that would require us to take over the management of the follow da, pentru că acest lucru uh, ar însemna că noi trebuie să ne ocupăm de gestionarea monitorizării. Avem proprii sisteme care se ocupă de această monitorizare, avem diferite modalități prin care uh, ne ocupăm de această monitorizare, în primul rând prin acest proces anual, apoi în uh, domenii individuale de, uh, de politici prin uh, refacerea anumitor auditori, revenind asupra unor puncte identificate de propria noastră analiză a riscului și pe parcursul examinării procesului de monitorizare a Comisiei Europene, revenim asupra mai multor categorii stabilite de noi, dar uh, sunt cerințe care ne sunt impuse de standardele de audit pe care le respectăm. Desigur, uh, dacă anumite puncte vor trebui să fie îmbunătățite, le vom îmbunătăți și, după cum am menționat, acest uh, respectivul grup de lucru, acesta se ocupă de uh, redactarea propriei uh, baze de date de monitorizare. Nu aș dori să vă promit marea cusarea, dar sper că până la sfârșitul acestui an, la începutul anului viitor, acesta va deveni uh, funcțional. Doamna președinte, uh, aș dori să știu ce urmează să fie introdus în baza respectivă de date. Pot dar aș putea să, aș putea să, aș putea să dau cuvântul domnului Sweeney, care este un expert în acest domeniu. Mulțumesc, doamna președinte. Această bază de date la care uh, lucrăm va conține toate recomandările noastre de audit și toate acțiunile întreprinse de comisie uh, privind uh, implementarea acestor recomandări și sperăm să putem folosi această uh, bază de date pentru a analiza acțiunile întreprinse pe o anumită perioadă de timp, pentru a putea uh, vedea care este impactul auditurilor uh, curții de conturi asupra gestionării financiare a bugetului. Mulțumesc. Prima dată. Foarte bine. Așteptăm cu nerăbdare. Nu știu dacă uh, reprezentanții uh, comisiei doresc să mai precizeze ceva irgendwie hat immer nie einer Lust, irgendwie was zu sagen. Das ist jetzt. Herr Mögele, bitte. Domnul Mögele, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dacă aveți anumite întrebări uh, specifice legate de uh, recomandări uh, controversate, putem să vă, putem să vă transmitem răspunsurile noastre. În general, când vine vorba de sistemul RAD și de modul în care am răspuns noi recomandărilor curții, situația este clară. Res- respectăm, acceptăm aceste recomandări și uh, ne vom ocupa pe ele, de, de ele în perioada următoare. Vă mulțumesc. Cred că vom găsi la un moment dat o oră pe care să o dedicăm în totalitate sistemului uh, RAD. Vă mulțumesc că am ajuns la uh, sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi. Nu, îmi cer scuze, Martina. It will be a quick thing. Foarte, voi fi foarte succint. Aș dori să vă mulțumesc pentru acest raport, pentru aceste recomandări care îmi plac foarte mult și pe parcursul procedurii de uh, descărcare de gestiune o să țin seama de toate aceste recomandări. Cu plăcere, spune doamna președinte. Am ajuns la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi și trec la Următorul punct de pe ordinea de zi, proiectul de aviz pentru Comisia Econ referitor la standardele internaționale de contabilitate și standardele internaționale de raportare financiară. Comisia noastră redactează un aviz și dau cuvântul uh, raportorului, colegul nostru Czarnecki. Vă rog. Thank you very much indeed, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep prin a spune că principalul obiectiv al punerii în aplicare a standardelor inter- internaționale de contabilitate este de a armoniza raportarea financiară a societăților comerciale. Obiectivul este de a consolida compa- uh, comparația posibilă uh, care trebuie să poată fi făcută între informațiile financiare și fiabilitatea acestor uh, comparații. Standardele internaționale de contabilitate sunt complexe și este nevoie de o analiză a costurilor, costurilor și a beneficiilor. Rolul uh, de consiliere al EFRAG trebuie uh, remarcat pentru că această fundație reprezintă uh, modul prin care Europa influențează discutarea Uh, pe plan global acestor standarde de contabilitate și de raportare financiară. Și, în fine, lecțiile învățate în urma uh, punerii în aplicare a standardelor internaționale de raportare financiară și a celor de contabilitate ar trebui să fie considerate puncte de reper posibile pentru statele membre în dezvoltarea uh, standardelor uh, de contabilitate europene. Este evident că avem nevoie de o modernizare acestor standarde de contabilitate pentru a se ajunge la standarde acceptate în mod reciproc, pentru că acest lucru va consolida transparența și comparabilitatea a uh, standardelor de contabilitate uh, produse de statele membre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Poate această temă sună puțin uh, plictisitor, însă este o temă deosebit de importantă pentru noi, pentru că este vorba de standardele de contabilitate și standardele de raportare financiară și uh, cu ocazia ultimei vizite pe care am organizat-o la Hamburg, ne-am implicat într-o, în dezbaterea națională purtată acolo și pe lista de vorbitori uh, este trecută doamna Ayala Sender, vă rog. Ponente. Da, mulțumesc uh, domnului președinte pentru aceste propuneri care și sunt de acord în legătură cu importanța unei dezbateri europene în legătură cu necesitatea de a merge spre un sistem bazat pe standarde, standarde comune acceptate în ceea ce privește contabilitatea publică. În dezbaterea și seminarul pe care l-am avut, am văzut deja complexitatea uh, ajungerii la un, un asemenea acord, costurile pe care le-ar însemna uh, ca aceste administrații să se modernizeze. De exemplu, în Franța am văzut și cazul altor state membre. Am avut și o dezbatere cu reprezentanții Direcției Generale Iapurgu în sensul în care înțelegem că înțelegem sistemul, însă trebuie să fie foarte clare termenele și capacitatea, costurile pentru a putea să le comunicăm cetățenilor. Această necesitate de a ne pune de acord în legătură cu un sistem bazat pe standarde convenite susținem acest lucru, însă trebuie să avem un calendar și un anumit buget pentru a evalua toate beneficiile pe care le obținem în urma acestei întreprinderi și pe, în acest sens să includem toate îmbunătățirile de care să se poată țină cont să se prevadă și uh, aspectele care vor influența cadrul internațional pentru a nu adopta măsuri care să fie contraproductive. De asemenea, trebuie să creăm o cultură comună a standardelor contabile Uh, pentru contabilitatea publică europeană. Vă mulțumesc. Next of the written list. Următorul pe lista vorbitorilor este domnul Novakov. Vă rog. Vă mulțumesc, uh, doamna președinte. Într-adevăr, standardele internaționale de contabilitate au un rol deosebit de, important, mai ales pentru întreprinderile mici și, mici și mijlocii. Uh, Uniunea Europeană are diferite programe de cooperare transfrontalieră și aceste programe uh, promovează oportunitățile societăților comerciale într-un context transfrontalier. Cu toate acestea, nu depunem suficiente eforturi în sensul simplificării și îmbunătățirii mediului de afaceri din acest punct de vedere este un lucru valabil și pentru aceste standarde internaționale de contabilitate. Nu spun că este rău să avem o politică agricolă de comună, însă dincolo de PAC ar trebui să avem politici comune și în alte domenii. De ce să nu avem standarde comune în ceea ce privește achizițiile publice? De ce să nu avem standarde comune de contabilitate? De exemplu, ar fi mult mai uh, ușor dacă am avea standarde comune de raportare financiare a societăților comerciale în ceea ce privește uh, frauda uh, fiscală, mobilitatea transfrontalieră și așa mai departe. Care sunt problemele importante în acest moment? Standardele internaționale de raportare financiară nu sunt în totalitate implementate, de fapt nu sunt deloc uh, puse în aplicare, ceea ce duce la o slăbire a competitivității duce la o povară birocratică mai mare pentru IMM-uri și aș dori să insist asupra următorului punct. Da, îmi doresc și sunt pentru păstrarea unui control complet, îmi doresc uh, o raportare financiară mai strictă a marilor societăți comerciale listate la bursă, însă atunci când vine vorba de întreprinderile mici și mijlocii, societăți comerciale uh, familiale, uh, dacă am avea standarde comune, viața acestora ar fi mult mai ușurată mai, și din punctul de vedere al uh, accesului la fonduri europene. Deci eu aș propune să încurajăm mai mult standardele membre să creeze, pe cât este posibil, uh, standarde comune de contabilitate, mai ales că vine vorba de uh, Uh, fonduri publice. Am putea începe de la achizițiile publice și să extindem această activitate la standardele privind raportarea uh, financiară. Mulțumesc! Uh, din partea Eurostat îi spun bun venit domnului Macaronidis. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să insist asupra faptului că și Comisia are aceleași uh, îngrijorări legate de uh, încrederea în uh, finanțelor publice și criza financiară a demonstrat cât de importantă este raportarea financiară și toate aceste standarde comune ar fi în beneficiul nu doar, în, uh, ar fi în beneficiul nu doar a piețelor de capital, dar și în beneficiul uh, finalizării pieței interne de capital și, în general, a bunei gestionări a fondurilor publice în Uniunea Europeană. Din anul 2011, în uh, contextul pachetului celor, cu cele șase măsuri care reprezintă răspunsul Comisiei la criza, criza financiară, am lucrat la un proiect uh, care își dorește armonizarea um, normelor uh, de raportare financiară și de contabilitate în Uniunea Europeană. Sunt, uh, această armonizare fi foarte uh, avantajoasă pentru finanțele publice, ar reprezenta o sporire a transparenței tuturor entităților financiare din Uniunea Europeană, uh, totul în beneficiul Uniunii și al cetățenilor uh, europeni și ar deschide noi posibilități de uh, monitorizare a celor care gestionează aceste fonduri publice. Știți că în anul 2013 Comisia Europeană a, a publicat un raport după ce a studiat uh, fezabilitatea adoptării standardelor internaționale de către statele membre, în raportul respectiv insistăm asupra necesității de, de armonizare a standardelor de contabilitate în Uniunea Europeană și insistăm asupra unor puncte de natură tehnică și de guvernanță Din momentul uh, respectiv putem spune că Consiliul uh, respectiv a răspuns uh, criticilor exprimate de Comisia Europeană. Au fost rezolvate mai multe puncte menționate în, în raportul Comisiei și de atunci am colaborat îndeaproape cu Consiliul de Supraveghere a Interesului Public pentru a ajunge la o interpretare europeană comună a standardelor internaționale de contabilitate. Deci ne dorim redactarea unor, uh, unor standarde pentru sectorul public care folosește aceste criterii interpretate în mod comun pe plan european și, în plus, Uh, se încearcă monitorizarea ultimelor uh, evoluții de pe, de pe plan internațional pentru ca standardele de contabilitate din sectorul public să fie aliniate celor de contabilitate din sectorul privat. Și sper că astfel vom putea alinia cele trei uh, sisteme de raportare, IFRS, IPSIS și viitoarele uh, standarde comune de contabilitate europene și considerăm că la sfârșitul acestui proiect vom reuși să garantăm o coerență uh, minimă între rapoartele, standardele internaționale de raportare financiară care se uh, bazează pe uh, standardele europene de contabilitate. Acesta este proiectul de care, un proiect de care ne ocupăm deja din anul 2011 și dacă îmi permiteți alte două precizări, în momentul actual noi ne dorim să oferim statelor membre o anumită perioadă de timp și să le sprijinim pentru, um, în uh, eforturile de uh, reformare a standardelor de contabilitate publică și până în anul 2020, uh, uh, uh, astfel Comisia Europeană va veni cu o propunere în acest sens, înainte de a trece în a doua etapă a proiectului, ceea ce presupune până în aplicarea acestor standarde în Uniunea Europeană. Și, în general, aceasta este situația actuală și aș dori să vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mm, mai dorește cineva să facă precizări ulterioare? Nu? Domnule Macaronidis, dacă pot să vă întreb, așteptăm o propunere din partea Comisiei uh, din uh, anul 2015. Va veni această propunere în legătură cu tema EPSA sau mai discutați? Uh, since the, uh, commission... Cum am spus de vreme de la raportul Comisiei din 2015, lucrăm pe acest proiect, ne-am dezvoltat o serie de idei de abordare. Între timp, în ceea ce privește prioritățile politice ale noi comisie, avem o abordare legată de armonizarea contabilității publice în Europa și am împărțit acest proiect în faze. În prima fază considerăm că ar trebui să creștem transparența financiară mm, și în acest sens trebuie să încurajăm uh, statele membre pentru a încuraja uh, implementarea acestor standarde IPSES uh, în mod voluntar înainte să vedem cu propuneri concrete în anul, jurul anului 2020 în legătură cu un proiect pilot și după aceea să implementăm această înțelegere comună a standardelor. Pot să vă întreb atunci, în, doar în Germania ne așteptăm costul, la costuri administrative de 2 milioane de euro Mă întreb dacă putem să avem uh, o abordare pas cu pas, anumite lucruri care sunt uh, mai ușoare, trebuie să ai deja, uh, ca să fac o, o comparație, deja o mașină Mercedes sau poți să ai prima dată o mașină mai mică cu care să începi deja lucrurile. Nu mi-aș dori să fiu în Germania în momentul în care se dă publicității această știre a noilor standarde. Înțeleg economiile pe termen lung, însă am văzut uh, tot felul de abordări, însă de aceea vă întreb, trebuie să fie o abordare de acest gen totul sau nimic? pentru a obține un rezultat bun. Nu cumva am putea să facem ceva la scară mai mică pentru a îmbunătăți în special uh, eficiența. Când am întreb, sunt întrebată în Germania de ce vrem să facem acest lucru, întotdeauna fac trimitere la statistici, la lipsa de armonizare. Nu se poate proceda puțin mai simplu însă. De ce avem nevoie de această propunere. De ce nu putem avea o propunere ușor mai uh, echilibrată și mai, cu o dimensiune mai mică? Da, în primul rând, suntem deschiși la orice propunere care să ducă la uh, transparență financiară și comparabilitate în sectorul financiar din Europa atât la nivel intern, cât și în cooperare cu experții din statele membre. Am ținut cont de toate avizele exprimate în legătură cu acest, uh, această problemă. Și dumneavoastră ați formulat, opinia formulată în raportul comisiei este că nu, uh, problema nu ține doar de statistici. Sistemul de raportare financiară și a statisticilor folosesc o bază comună pentru, bazele, pentru datele financiare și fiscale. Și problema cu care ne confruntăm în Europa este că aceste date nu sunt legibile ușor, nu sunt coerente și în anumite cazuri sunt uh, necomparabile cu alte date. Acest lucru afectează atât raportarea statistică, cât și raportarea financiară. Deci, ideea pe care am propus-o este ca Uniunea Europeană, din scop de vedere ale politicilor, uh, are nevoie de ambele, atât de comparabilitate uh, cât și de statistici și de aceea avem nevoie de acest aspect de raportare financiară pentru a ajunge la o coerență a datelor fiscale primare, care bineînțeles afectează și obiectivele de raportare statistică. Am dori să ne regăsim într-o poziție în care să avem o transparență deplină la sectorul local și la nivelul administrației locale și regionale, dacă putem să ajungem la o situație la care să avem transparență și comparabilitate în raportarea financiară, putem să acordăm asigurări în ceea ce privește cheltuirea banului contribuabililor. Trebuie să ne bazăm pe un set minim de principii de contabilitate care să ducă standardele mai înainte și să ducă la această compatibilitate financiară în practică. Costurile. Într-adevăr, este un proiect important, este o reformă structurală importantă în interiorul Uniunii și va avea un cost, aceste costuri vor fi mari și semnificative. Raportul Comisiei din 2013 stabilește acest lucru. După cum știți, Comisia a emis un studiu pentru a avea o evaluare mai bună a acestor costuri. Însă, fără programe de implementare națională din partea statelor, statelor membre, putem doar să evaluăm costuri minime între cel mai prost cel mai scenariu și cel mai bun. Totul depinde de costurile naționale de implementare. Doar atunci vom putea avea o evaluare mai clară a costurilor, când vom ști mai cum vom, vom avea costuri mai clare din partea statelor, statelor membre. Au avut uh, loc schimbări în 2014 și munca pe aceste standarde Ipsos, bineînțeles că va uh, duce la scăderea costurilor în viitor. Ne-a preocupat, uh, ne-au preocupat entitățile mai mici din sectorul public, deci de a guvernării locale. Comisia, deja în raportul din 2013, clarifică că intenția este de a dezvolta un set foarte limitat de cerințe financiare pentru a limita riscurile pentru administrațiile locale. Aceasta este agenda pentru proiect și sperăm că vom fi în poziția de a respecta aceste obiective fără a compromite transparența financiară și obiectivele de raportare. Vă mulțumim. Îi dăm cuvântul acum colegului Cernetski. Nu? Nu doriți? Bine, atunci termenul limită de depunere a amendamentelor este și imediat găsesc este data de 11 martie. Vom vota în comisie pe data de 7 aprilie. Mulțumesc. Acestea fiind spus, am încheiat punctul acesta de pe ordinea de zi. Am avea nevoie acum de Ines. Nu te descurci tu? Perfect. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, evaluarea strategiei pentru tineri 2013-2015. Domnul Derek Vaughan este reprezentat de domnul Gaier. Mulțumesc, doamnă președinte. Ines a trebuit să iasă din sală, Derek uh, n-a ajuns, așa că iată, eu sunt cel care vă va spune ceva despre subiectul acesta. Uh, la baza dezbaterii stă inițiativa pentru tineri, suntem foarte încântați că inițiativa aceasta a luat uh, formă. Încă ne facem griji pentru rezultatele, fructele date de, roadele date de această inițiativă. Întotdeauna comisia noastră a susținut că această inițiativă ar, treb- ar trebui să primească fondurile suficiente. Primim, de asemenea, informații din partea statelor membre cu privire la maniera în care folosesc uh, ele aceste fonduri. Uh, am văzut uh, statistici uh, conform cărora uh, un număr de 110.000 de tineri au profitat într-o formă sau alta de această inițiativă, deci se pare că această inițiativă funcționează în parte, da? pe de altă parte există și alte state membre care folosesc prea puțin fondurile alocate inițiativei. Viitorul strategiei pentru tineri va depinde de o evaluare În 2015 uh, vom avea un proiect de raport comun al Comisiei și Consiliului pe tema acestei uh, inițiative și acest raport comun va fi uh, baza avizului raportului dat de Comisia CULT. Raportorul nostru a scris uh, întrebările pe care vrea să le adreseze comisiei în engleză și așadar le voi citi în engleză. Report. În raportul comun din 2015 al Comisiei și Consiliului ea notă că există noi date pentru monitorizarea acestei garanții pentru tineret și că se așteaptă datele pentru 2015. Ce indică aceste date? a doua întrebare, ce pași se iau pentru a ne asigura că statele membre uh, își asumă aceste activități, după aceea cum se, uh, ce asigurări există că uh, angajarea va fi pe termen lung, nu pe termen scurt doar. Vă mulțumesc, urmează colegul Novakov. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că am, ocazia, că am avut ocazia să lucrez ca raportor din umbră pe acest aviz. Tineretul este de mare importanță pentru mine și cred că în ultimul an ne-am lucrat pe o serie de rapoarte legate de tineret și am reușit să îmi fac o părere diferită în legătură cu aceste programe pentru tineret. Dar să intrăm în uh, subiect. În ultimii ani uh, ne confruntăm cu o lipsă de resurse de finanțare a programului pentru tineret. În momentul actual regret să spun că poate avem mai multe fonduri decât uh, idei bune de folosire a acestor fonduri. Este foarte complicat ca statele membre să gestioneze finanțările din toate sursele de finanțare pentru tineri. Problema nu este atât de complexă, este șomajul tinerilor și lipsa de educație. De ce avem nevoie de așa de multe instrumente financiare? Să vă dau un exemplu. Cu toate că avem atât de mulți bani de la Fondul Social European, de la Garanția pentru pentru tineri, din Erasmus și așa mai departe. În același timp, Erasmus pentru tinerii antreprenori are la dispoziție doar 55 de milioane de euro până în 2020. Nu vreau să mă gândesc uh, cât am cheltuit, uh, de exemplu, pe alte domenii Eu consider că dacă cheltuim pentru a încuraja ocuparea tinerilor pe termen scurt, cu măsuri de subsidiaritate, acest lucru nu va funcționa. Trebuie să încurajăm tinerii talentați să fie antreprenori, să nu caute, își caute un loc de muncă, ci să creeze locuri de muncă. Deci trebuie să simplificăm lucrurile exact cum o facem în politica de coeziune. O resursă mai mare de finanțare o reprezintă uh, reguli mai simple pentru tineri. Eu așa văd lucrurile și aștept uh, rezultate în legătură cu uh, acest program. Știu că programul merge bine în statele scandinave, însă, conform anumitor relatări media, în Franța există aproape zero, zero beneficii. Uh, însă în alte uh, state, doar 30% dintre absolvenți au parcurs întregul uh, program și deci 30%, un procent foarte mare de absolvenți și-au înființat propria lor firmă. Deci este important să ne gândim cum putem să investim mai mult într-un asemenea program și uh, chiar mă gândesc la un eventual proiect pilot în acest sens. Mulțumesc, doamna Cabailova. Dabaiova. Mulțumesc, domnule președinte. Vom avea acest schimb de opinii și după aceea vom pregăti proiectul de raport. Știți că sunt uh, membru și în Comisia EMPL, deci am putut să văd problema din, ambe, din mai multe unghiuri Eh, câteva întrebări pentru comisie și poate câteva idei. În primul rând, salut faptul că avem câteva exemple bune de bune practici finanțate în aceste politici. M-am întâlnit cu Ivan vineri, am fost la Londra și am văzut un centru de locuri de muncă ce era finanțat foarte interesant și gestionat și interesantă era abordarea individuală pentru tineri. Era într-o zonă dezavantajată a Londrei, deci această abordare individuală era extrem de utilă. Am văzut un exemplu foarte bun așadar de finanțare comunitară și cred că ar trebui să ținem cont de bune practici din partea statelor membru, de exemplu învățarea prin muncă în Germania sau Austria, am subliniat întotdeauna că trebuie să existe o legătură mai bună între educație și ocupare și uh, după aceea și finanțarea, pentru că trebuie să acordăm tinerilor aptitudinile de care este nevoie pe piața muncii și cred că uneori comisia și reacționează la uh, ceea ce solicită Parlamentul, avem un pilot proiect, uh, un proiect pilot din partea Parlamentului, deci mă bucur că există asemenea proiecte pilot care sunt foarte utile. Am trei întrebări. Prima, în legătură cu fiabilitatea datelor primite de la statele membre. Eu personal m-am uh, Eh, căutam date în legătură cu garanțiile pentru tinere, tineri și nu am putut să găsesc toate datele. Cum se asigură comisia care toate datele disponibile din partea statelor membre și dacă aceste date sunt fiabile? A doua întrebare în legătură cu indicatorii și rezultatele. Discutăm din ce în ce mai mult pe, despre o bugetare bazată pe performanță, însă în acest domeniu uh, indicatorii și rezultatele sunt chiar și mai complexe, pentru că ce reprezintă un rezultat real? Dacă ai un tânăr care este format bine pentru viață sau cineva care va avea un, un loc de muncă pentru un an, trei ani, pentru întreaga viață, unde este discuția în legătură cu aceste aspecte. Și al treilea lucru Politicile pentru tineri trebuie să fie însoțite de altele. Bineînțeles, ocuparea, educația, piața unică digitală, politicile de sănătate, de sport. Avem nevoie de strategii pentru acestea pentru a avea un impact real. Așadar, ceea ce face Comisia pentru a garanta uh, sinergia acestor politici. Vă mulțumesc. Și eu uh, doresc să adresez câteva întrebări comisiei. Tema este foarte importantă. Deci, cum își explică comisia faptul că piața internă nu funcționează tocmai în acest domeniu? Care era ideea? Ideea era ca oamenii care nu își găsesc un loc de muncă în propriul stat să plece altundeva, mobilitate. Uh, Văd că la tineri asta nu funcționează, dar la cei în vârstă funcționează mai, mai bine. În regiunea pe care o reprezint eu există șomaj de, 1, de peste 1,4% în rândul tinerilor. Statisticile la nivel european sunt chiar mai Uh, posomorâte până la urmă. Și iată, mobilitatea ne-ar putea ajuta aici. Dar de ce nu funcționează? De ce nu funcționează piața internă? În uh, circumscripția mea, Um, există, bineînțeles, date separate pentru persoanele care au uh, încheiat un studiu universitar și persoanele care nu au încheiat studiul universitar. Deci, ce se întâmplă cu, la nivel european cu acești oameni tineri a căror, până la urmă, viitor este periclitat de șomajul cu care se confruntă? Doamna Ela Sender. Da, mulțumesc și eu. Domnul Von, știm că este în plină campanie și sper că tot, ca totul să iasă bine. În ceea ce privește această strategie pentru tineri, care într-un stat ca al meu, unde procentul de șomer tineri este enorm, ne interesează și cu atât mai mult să, ca rezultatele să fie bune. Și am luat uh, ca exemplu sistemul dual de formare german, care are un impact foarte mare în partea de formare. Mi se pare că era un exemplu bun, însă cadrul trebuie să fie același. Uh, patronatul să uh, fie la fel de implicat ca și în Germania, însă este un lucru dificil de găsit și de transplantat într-un alt stat membru. Sunt state cum ar fi al meu, unde există o, un șomaj a tinerilor din ce în ce mai mare și acești tineri pleacă. Uh, am văzut ultimele date că foarte mulți tineri pleacă din Spania pentru a merge în alte state europene. Uh, L-am am avut alături de noi pe domnul Simon cu un grup de spanioli care veneau în, veniseră în circumscripția sa și utilizaseră uh, resursele de, edu, de educație. Uh, toate aceste lucruri fac uh, ca lucrurile să fie greu comparabile pentru că integrarea pe piața muncii diferă de la un stat la altul Uh, există așadar problema cadrului diferit. Așadar, aș dori să vă întreb în ce sens această strategie ar putea să ajute la uh, armonizarea strategiilor, la tipul de, com- de contracte, la tipul de implicare a patronatului, să se acorde mai multă importanță um, educației și formării pentru muncă și, de asemenea, uh, trebuie să discutăm și despre educarea refugiaților. Ce posibilitate am avea ca această strategie și elementele sale pozitive, adică capacitatea de a schimba realitatea, ar putea să ne uh, sugereze un cadru pentru integrarea acestor tineri migranți uh, pentru a, ca aceștia să-și găsească un loc de muncă. Auf der Rednerliste steht der Kollege Zeller. Urmează domnul Zeller. Vă mulțumesc, doamnă președinte. De ce nu funcționează piața internă? Pentru că cererea și oferta nu merg mână în mână. Dacă am nevoie de ingineri, găsesc mai degrabă sociologi sau actori. Ei, cele două domenii nu merg neapărat uh, mână în mână. Ați văzut, uh, cel puțin în Germania, um, există din ce, o cerere din ce în ce mai mare de uh, specialiști IT care nu au neapărat o diplomă universitară. Ei, aceștia reușesc să-și găsească un loc de muncă fără nicio problemă. Cei care au însă o diplomă universitară nu își găsesc un loc de muncă pentru că sunt prea calificați. După aceea, în industria producătoare, E nevoie de mână de lucru, dar uh, o anume mână de lucru. Statul nu creează locuri de muncă, economia trebuie să creeze locuri de muncă. Acolo unde există economie în creștere, uh, există și uh, locuri de muncă. Dacă e, există o creștere economică de peste 2% anual, atunci se poate porni de la premisa că locurile de muncă noi vor apărea la rândul lor. Din păcate, genul acesta de creștere nu prea există la nivel uh, european. După aceea trebuie să mai ținem cont și de uh, situațiile familiale ale uh, persoanelor care ar putea fi active bine, există persoane care au deja o familie, trebuie să se ocupe uh, în continuare de familie, uneori respectivele persoane nu sunt uh, suficient de formate, ar trebui să treacă prin activități de formare uh, pentru ca mai apoi să-și găsească un loc de muncă. Ei, aici trebuie să se găsească un echilibru, un echilibru perfect. Am avut în Germania zone întregi în care exista un număr mare de șomeri care proveneau din familii slab calificate proiecte. Uh, era vorba despre persoane care practic nu aveau niciun fel de perspective din pricina exemplelor pe care le aveau în familie și din pricina lipsei de educație. Ei, aici uh, s-a intervenit cu pro- proiecte complexe pentru aducerea unei schimbări și schimbarea asta poate fi realizată atâta timp cât se pornește de la premisa că schimbarea va dura ceva vreme. Dar în asemenea proiecte trebuie să se implice și statul, statul, uh, toate autoritățile privind uh, um, care se ocupă de muncă și reglementarea muncii, dar și economia uh, există uneori nevoie chiar și de implicarea tuturor serviciilor de asistență socială. Ei, în ceea ce privește schimbul de experiență la nivel european. Ei, în urmă cu vreo 2 ani de, de zile, în Berlin aveam foarte mult, uh, mulți tineri din Spania, care după două luni uh, s-au întors acasă. S-au întors acasă pentru că nu cunoșteau limba germană, pentru că mm, profilul lor de formare nu se, nu se plia pe condițiile uh, germane și, în plus, mai exista și dorul uh, de casă acești factori au determinat pe tinerii din Spania să se întoarcă în marea lor majoritate înapoi în Spania. Deci, iată, există multe criterii care trebuie să fie luate în considerare. Avem de-a face cu o mare problemă care cu siguranță nu poate fi rezolvată așa în câteva săptămâni, câteva luni. Ideea este, cum spunea un antevorbitor, să învățăm unii de la ceilalți, uh, Uh, să vedem uh, ce uh, soluții s-au găsit în diferitele state și cum ar putea fi ele transplantate. Spre exemplu, în cazul companiilor din Spania, um, problema era că um, stagiarii și ucenicii, ucenicii, ucenicii, îmi cer scuze, germani erau obișnuiți să fie plătiți. E drept, un salariu mic pentru serviciile lor, dar erau plătiți. Companiile spaniole s-au întrebat uh, dintr-o dată de ce, de ce ar trebui să plătească pentru a forma niște tineri. Deci, iată, există diferențe de mentalitate. Banii nu rezolvă totul, banii sunt importanți, dar structura și adaptarea structurilor este uh, absolut uh, sau sunt absolut uh, esențiale. De asemenea, trebuie să se pună punctul ei, pentru că în fiecare stat în parte, pentru că problemele sunt diferite în funcție de statul despre care vorbim. Important e însă să, să dăm orile necesare pentru acest schimb de experiență. Mulțumim. Urmează acum reprezentantul Comisiei Europene, respectiv al Direcției Generale pentru Ocupare. Aveți cuvântul. nu contează cine începe din partea comisiei, dar cineva trebuie să înceapă. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt, reprezint DG Ocupare. Voi încerca să ating câteva dintre aspectele deja menționate, în special cele cu privire la finanțare. Mai întâi de toate să vă spun ce ne așteptăm să se întâmple următoarea, în noul cadru de, de finanțare în ceea ce privește inițiativa pentru ocuparea tinerilor și fondul uh, social european și mai apoi vor vorbi și despre punerea în aplicare și despre, bineînțeles, uh, aspectele pe care le-ați spus dumneavoastră uh, în discuție. În ceea ce privește rezultatele pe care le așteptăm, uh, în, articol, în raportul la articolul 16 veți uh, vedea o serie de detalii interesante. Acest raport uh, prezintă rezultatul negocierilor între, uh, um, între angajați, angajatori și diferitele autorități care pun la dispoziție diferite fonduri. Ei, veți vedea în acest raport și un capitol alocat inițiativei pentru tineri. Voi începe cu câteva cifre. Ne așteptăm ca 3,1 milioane de șomeri să uh, treacă printr-o, să participe la un program finanțat de această inițiativă. 1,6 milioane de șomeri implicați în această inițiativă vor reuși să găsească un loc de muncă uh, în urma programului sau ca urmare a faptului că au participat la uh, aceste programe finanțate din inițiativa pentru tineri. 1,3 Uh, milioane dintre cei care vor, implica, vor fi implicați în proiectele uh, in, finanțate prin inițiativa pentru tineri vor obține în cursul formării deja un loc de muncă. Vă voi da mai multe detalii despre aceste cifre. Uh, în ceea ce privește finanțarea, 6,4 miliarde de euro au fost alocate acestei inițiative, dar mai există și uh, susținere din partea fondurilor sociale, uh, sociale europene care uh, pot fi folosite pentru uh, sprijinirea tinerilor. Este vorba despre o sumă de 12,7 miliarde care pot să fie folosite pentru ajutorarea tinerilor. În plus, 11 miliarde de euro se așteaptă să fie cheltuite pe modernizarea sistemelor uh, de sistemelor care stau la baza uh, piețelor muncii. După aceea, 3, 26 de miliarde de euro vor fi de asemenea folosite pentru reformarea sistemelor de învățământ. Și aici vorbim despre tineri ca fiind uh, principalii beneficiari ai acestor uh, fonduri. Iată, acestea sunt uh, rezultatele uh, primei evaluări a programelor de parteneriat uh, negociate cu, și programelor operaționale negociate cu Comisia. Când ne uităm la inițiativa pentru tine, tineri vedem că se pune în aplicare, se pun tot mai multe, se pun tot mai multe programe în aplicare pe baza fondurilor alocate acestei inițiative. 3,3 miliarde de euro au fost deja investite în operațiuni și 34 de mii de uh, operațiuni, programe au fost deja selectat, selectate pentru a fi finanțate din inițiativa aceasta. Vedeți, sumele sunt mari. Asistența se bazează pe abordări individualizate uh, și inițiativa pentru tineri este folosită pentru oferirea de ucenicii, cursuri de formare și uh, prime experiențe pe piața muncii. 75% dintre cei cu care colaborăm uh, au susținut că acestea sunt uh, obiectivele lor primordiale. Deci, iată, Um, cifrele stau bine. Mai multe state membre au spus că uh, creșterea prefinanțării decisă anul trecut le-a ajutat să lanseze uh, implementarea acestei inițiative. Acum trebuie să mai așteptăm date, informații uh, din partea lor pentru a avea o imagine mai de ansamblu. Începând cu luna de mai, așteptăm uh, rapoartele de punere în aplicare anuale, care se vor referi nu doar la inițiativa pentru tineri, ci și la susținerea obținută din fondurile sociale. Știți uh, prea bine, uh, Comisia Europeană va publica de asemenea o comunicare pe tema aceasta în a doua jumătate a anului. Acum, în ceea ce privește aspectele puse în discuție, am fost întrebați cum știm dacă datele sunt fiabile sau nu. Bună întrebare. Înainte de a ne de a, de a solicita primele plăți, statele membre trebuie să desemneze autoritățile competente și acestea pot fi agreate doar după crearea unor sisteme de, mode, de monitorizare, printre altele. Uh, autoritățile de audit naționale sunt cele care auditează sistemele respective și după ce uh, auditul s-a încheiat se pot uh, pretinde prime plăți din partea instrumentelor europene. Deci există sisteme de monitorizare. În ceea ce privește indicatorii și rezultatele, aveți dreptate, ele stau, sau conceptele acestea sunt în centrul noii perioade de uh, Uh, programare. Tocmai de aceea s-a creat un nou set de indicatori pentru inițiativa pentru tineri și pentru fondurile sociale europene, uh, fondurile sociale europeane, europene. Avem așadar o serie de de indicatori care urmează evoluția pe parcursul finanțării, dar urmăresc evoluția beneficiarilor și după încheierea proiectelor finanțate prin fonduri europene. Și aceste informații trebuie să fie incluse de către statele membre în rapoartele anuale de punere în aplicare. Ați întrebat de ce nu funcționează piața internă, piața unică. Ei, drept răspund, răspuns, v-aș atrage atenția asupra unei inițiative, uneia singure. Prima mea, primul meu loc de muncă este vorba despre o inițiativă prin care se oferă un loc de muncă, un prim loc de muncă într-un alt stat decât statul de origine. Iată un exemplu care ne arată cum anume uh, Uh, să sprijină genul acesta de schimb și genul acesta de mobilitate. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Aveți cuvântul? Vă mulțumesc, doamnă președinte! Eu vreau să fac o legătură între strategia aceasta pentru tineri și educație și recunoașterea competențelor. Voi încerca să aduc uh, informații suplimentare față de cele spuse de antevorbitorul meu. Ocuparea este unul dintre cele opt capitole ale strategiei pentru tineri. În strategia aceasta încercăm, pe de o parte, să dezvoltăm potențialul tinerilor din Uniunea Europeană, și, bineînțeles, în al doilea rând, să creăm și un mediu în care uh, tinerii să poată avea succes. În, în special în raportul de punere în aplicare pentru 2013-2015, am observat că E nevoie de o cooperare strânsă între domeniul acesta de activitate și toate celelalte domenii de activitate la nivel european. Mă refer la educație, ocupare, dar și servicii so- uh, sociale, locuințe pentru tineri. Deci doar dacă în toate aceste domenii reușim să ne apropiem unii de ceilalți, atunci uh, obiectivele strategiei pot fi transformate în realitate. Am făcut deja progres în acest sens, dar e drept în continuare că trebuie să facem mai multe, atât pe viitor, atât la nivel european, cât și la nivel național. Revin acum la educație, la învățământ și competențele necesare pe piața muncii. În raportul pentru privind tinerii, vedeți că peste 82% dintre tineri uh, au uh, o diplomă de liceu, abandonul școlar a scăzut de la 14% în 2010 la 11,1% în 2014 și uh, numărul de absolvenți de studii superior, superioare a crescut la 37,7% în perioada 2010-2014. Trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că competențele tinerilor sunt recunoscute. În ceea ce privește formarea sau învățământul formal, am reușit să obținem progrese din acest sens. Dar trebuie să facem în continuare uh, progrese în ceea ce privește educația vocațională și în ceea ce privește educația mm, alternativă, neoficială, informală. Există mai multe metode de a învăța. Uh, noi, în momentul de față, ne concentrăm pe învățământul oficial, dar există și persoane, și trebuie să recunoaștem lucrul acesta, care învață în alte maniere, din alte rețele decât cele care stau la baza sistemului de învățământ. Tocmai de aceea am creat uh, pașaportul pentru tineri, am, avem succes în, în, ceea ce privește, în ceea ce privește acest subiect, trebuie să vedem cum anume a, competențele uh, acumulate pe căi neoficiale sunt recunoscute la nivel uh, național și la nivel internațional. Deocamdată există inițiative în acest sens în statele baltice și mai există și alte state membre care încearcă să, să adopte pașaportul pentru tineri și să-și adapteze de asemenea sistemul de învățământ la această realitate. Și aici mă, mă voi opri, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Foarte interesante comentariile dumneavoastră. Văd că nu mai există persoane care doresc să intervină. Poate domnul Gaier, în încheiere, vrea să ne mai spună ceva? Nu, nici doamna Ayala Sender. Atunci, pe 15 martie vom uh, trata acest aviz și termenul limită de depunere a amendamentelor este de 22 martie. Am ajuns la punctul diverse de pe ordinea de zi, nu mai am uh, niciun fel de uh, subiecte semnalate. Ne vom reîntâlni pe data de 14 martie, asta mai vreau să vă spun. Acum vreau să vă urez seară plăcută, ședința se suspendă.